comisar, doamnelor și domnilor, încheiem aici dezbaterea și um, următoarea reuniune va avea loc mâine, 22 septembrie, începând cu ora 9 dimineața până la ora 13 și de la ora 15 până la ora 19.